Allora riprendiamo. Reluăm așadar lucrările. Grupul IDE și deputații neafiliați mi-au comunicat unele modificări cu privire la nominalizările din delegații. Aceste decizii vor fi incluse în procesul verbal al ședinței de astăzi și vor intra în vigoare la data anunțului de față. Iniziamo le votazioni. Trecem așadar la vot. Raportul Howard, proiect de buget rectificativ. Se votează cu prin uh, vot nominal. Am deschis votul. A votat toată lumea.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 Proiect de buget rectificativ, dau cuvântul raportorului pentru două minute. Vă rog. Ce? Mr. President, first I would thank Domnule președinte, aș dori mai întâi să le mulțumesc raportorilor din umbră și secretariatului pentru munca depusă pe marginea dosarului acestuia. Voi fi concis, dar este important ca acest subiect să se includă în procesul verbal. Acest proiect de buget rectificativ 2 este oarecum diferit de cele obișnuite. Este vorba de un acord de buget negociat în decembrie anul trecut pentru bugetul 2011 în al doua conciliere dintre Parlament și statele membre din Consiliu. Acordul în Consiliu n-a fost elementul final pe care, care s-a prezentat uh, pentru proiectul de buget verificativ pentru 2019. Astăzi, așadar, consolidăm două programe care mai mult decât oricare altele reflectă rezultatele plus valorii economiei de scară, Erasmus Plus și Erasmus 2020. Deja a, se primesc peste 20 de milioane de euro în plus, respectiv 8 milioane de euro în plus, pentru fondul pentru cercetare și tehnologie, care vor, bani care vor permite îmbogățirea acestor tehnologii. Sunt niște plus, reprezintă aceste două programe o plus valoare a Uniunii Europene și arată clar că împreună putem face mai mult decât fiecare stat membru în parte separat. Vă invit pe toți să votați pentru acest proiect. Mulțumesc. Votul cu apel nominal se deschide acum. A votat tot. A votat toată lumea, s-a închis votul. Aprovato. Se adoptă. Raportul Mureșan privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, vot unic, cu apel nominal, se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Din nou, raport uh, Howard pe marginea proiectului de buget rectificativ 3 pe 2009, vot cu apel nominal unic, am deschis votul, am închis votul. Se adoptă. Raportul Ionca. Mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, vot unic. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Și acum, propunerea de rezoluție privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, alinatul 4, vot pe două părți, prima parte, cu ridicare de mână, cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. A doua parte, cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Alinatul 12, pe două părți, prima parte, vot cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. A doua parte, cu ridicarea mâinii, cine pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Alinatul 14 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Se abține, se abține, se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Alinatul 17, cine pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Alinatul 20, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul A pe două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Considerantul K. Textul original, inițial, cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Considerentul N, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot rezoluția cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu o majoritate amplă. În așteptarea declarațiilor de vot, suspendăm ședința pentru câteva momente. Colleghi, riapriamo la seduta. Dragi colegi, reluăm ședința pentru a trece la declarațiile de vot. Îi rog pe colegii care nu doresc să participe la această parte a ședinței să se îndepărteze de sală pentru a ne permite să continuăm lucrările. Dear colleagues, we have to go ahead. Dragi colegi, trebuie să continuăm cu declarațiile de vot. Vă rog foarte mult pe aceia dintre dumneavoastră care nu doresc să participe la această parte a ședinței să părăsească sala de plen. Este o chestiune de respect față de ceilalți colegi, vă rog. Dear colleagues, I kindly ask... Dragi colegi, vă rog din nou să părăsiți sala de plen dacă nu doriți să participați la declarațiile de vot. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Trecem la declarațiile de vot pe marginea propunerii de rezoluție de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Dau cuvântul domnului Kirsten Darling pentru un minut. Vă rog. La colega Kirsten Darling renunță al... Doamna Kirsten Darling renunță la timpul de vorbire. Trecem mai departe un minut la următorul intervenient, domnul Vondrad. Colega Vondra, does not work. It does not work. Domnul Vondra, funcționează, microfonul funcționează, mulțumesc. Eu am votat împotriva acestei rezoluții, fiindcă este o diversiune și ar trebui să nu uităm de relațiile viitoare și să nu fie conflictuale. Noi încercăm să forțăm mâna guvernului britanic cu un acord care a fost deja respins de trei ori. Amintesc când uh, am avut, când am avut noi în Cehoslovacia divorțul nostru. Pentru un divorț uh, încununat cu succes e nevoie de generozitate. Dacă în Cehoslovacia am fi avut aceeași generozitate de care dă dovadă Parlamentul European, noi am fi ajuns la război. Asta ne dorim? Noi am fi ajuns la război în uh, fosta Cehoslovacia. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Șoidrova, un minut. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, jsem ze stejné země jako... Vă mulțumesc. Dragi colegi, eu vin din această țară ca și antevorbitorul meu și, în ciuda acestui uh, fapt, am votat pentru această rezoluție, tocmai pentru că respect decizia adoptată de Parlamentul Britanic, care cere ca Regatul Unit să nu părăsească Uniunea Europeană în lipsa unui acord. Parlamentul European cred că a răspuns în mod corect, propunând uh, o perioadă de grație suplimentară în cazul uh, lipsei unui acord. Noi nu impunem nimănui niciun acord, este un, acordul respectiv a fost semnat de uh, Uh, guvernul Regatului Unit. Regatul Unit poate să vină cu propuneri de modificare, însă nu s-au făcut până acum uh, nicio asemenea propunere până acum. Uniunea Europeană și negociatorul șef cred că au dat dovadă de un grad mare de răbdare și suntem uh, dispus să acceptăm vreo o modificare a acordului dacă vin asemenea propuneri din partea Regatului Unit. Mulțumesc, domnul Polit are cuvântul, un minut phone's not coming on. I have. Now it's working. It's not coming on. Funcționează instalația. Mulțumesc. Am votat pentru această rezoluție astăzi și asta nu pentru că vreau ca să se implementeze acordul de retragere, pentru că orice formă de Brexit ar fi regretabilă și păgubitoare pentru toți, ci pentru că textul recunoaște că e posibilă o prelungire a termenului pentru a permite Regatului Unit să organizeze un eveniment democratic, cum ar fi fie referendum, fie alegeri generale, precum și pentru a permite revocarea pur și simplu a declanșării articolului 50. Le mulțumesc europenilor din acest for, care continuă să manifeste solidaritate în fața unei ten- tendințe populiste și naționaliste în fața unor persoane care nu vin aici în Parlamentul European decât pentru a-și primi alocația și pentru a bate din picior. Din păcate, acum cea mai, cel mai mare pericol emană tocmai din uh, cabinetul primului ministru din Regatul Unit. Și în momentul de față, așa cum arăta Guy Verhofstadt, colegilor pro-europeni care fac majoritatea, care compun majoritatea uh, în acest Parlament, trebuie să continuăm, să le spun că trebuie să continuăm să luptăm pentru apărarea Europei, pentru a înfrânge naționalismul. Mulțumesc, dragi colegi, vă rog să vă respectați timpul de vorbire, mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Patton pentru un minut. Eu am votat împotriva re- rezoluției Imperiului lui Verhofstadt. Eu cred uh, că e nevoie de un Brexit curat. De ce? Fiindcă 58% din uh, alegătorii din East Midlands au vrut să plece și 57% din comunitățile urbane au votat pentru Brexit, uh, um, iar majoritatea democratică din Marea Britanie a votat pentru Brexit. Iar în ultimele 20, 24 de... iar în, ultim, în ultimele zile în Parlamentul European uh, li s-a spus acestor oameni care au votat că abar aveau ce fac și că trebuie să asculte de Uniunea Europeană și numai dacă, sunt, dacă ascultă de Uniunea Europeană doar atunci pot avea drept la democrație. Iar domnul Barnier a arătat foarte clar că, indiferent ce, ce ar fi acest uh, acord de protecție, nu putea scăpa de uh, de Uniunea Vamală acest, pentru acești 17,4 milioane de oameni care au votat să, pentru părăsirea Uniunii Europene. Deci trebuie să părăsim Uniunea Europeană, e nevoie de un Brexit uh, simplu și curat. Mulțumesc. Mulțumesc. Sempre per un minut. Dau cuvântul domnului Huc pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru rezoluția de astăzi pentru că textul ei recunoaște um, posibilitatea ca Regatul Unit să revoce invocarea articolului 50 și cred că acest lucru este posibil, domnule vicepreședinte, pentru că Johnson nu are o majoritate în Parlamentul Britanic. Tocmai de aceea a suspendat uh, Parlamentul și se opune unui vot, uh, unui referendum uh, nou uh, în Regatul Unit. Mm, în anul 2016 au fost vehiculate minciuni uh, în ceea ce privește posibilitatea ca Turcia să aderă, de exemplu, la Uniunea Europeană. Eu nu văd niciun reprezentant din partea Turciei prezent în această sală. Decizia din anul 2016 este una veche și uh, Regatul Unit anului 2019 este o țară diferită. Nimeni nu a votat uh, pentru o penurie de alimente și de uh, medicamente, pentru blocarea porturilor. Cred că putem uh, să uh, ne descurcăm mult mai bine decât Brexitul. Suntem o țară importantă și cred că putem lăsa în spate Brexitul. Mulțumesc, doamna Birder, acum un minut. Astăzi am votat pentru moțiunea de, pentru retragerea Parlamentului nu, ă, Regatului Unit. Nu-mi place acest acord, nu-mi place Brexit, din potrivă, dar mă gândesc la oameni și la viitorul lor. Boris însă joacă pentru echipa partidului său. Partidul meu, al liberal-democraților, este angajat pentru Uniunea Europeană și binele cetățenilor ar fi important să se pună capăt Brexitului cu totul prin revocarea declanșării articolului 50. Moțiunea aceasta ne recunoaște responsabilitatea în fața cetățenilor. Au hotărât să își trăiască viața în afara Uniunii Europene este alegerea lor, dar viața lor acum este extrem de frământată și este datoria noastră să rezolvăm această problemă. Eu cred că trebuie să punem capăt acestei situații. În calitatea mea de liberal-democrată sunt și voi fi întotdeauna angajată pentru a susține ce e mai bine pentru Regatul Unit. Și pentru Uniunea Europeană avem nevoie fie de a pune capăt uh, uh retragerii, fie de a, uh, fie de a, de a ne retrage, fie de a hot, hotărâ să rămânem. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului, doamne Gibson pentru un minut. Support. Mulțumesc, am votat pentru această rezoluție și am, sus, am uh, cerut sprijinul Parlamentului European. Vreau să spun foarte clar că nu sunt pentru Brexit, cu acord sau fără acord. Eu cred din tot sufletul că Brexitul uh, dăunează Marii Britanii și Uniunii Europene și voi face în continuare campanie pentru a opri Brexitul. Această uh, moțiune este foarte importantă, fiindcă se recunoaște faptul că Parlamentul uh, Britanic a adoptat o lege prin care a cerut premierului să um, sprijine o um, uh, prelungire pentru a evita un Brexit fără acord, să facă un referendum sau alege sau să revoce Brexitul, dar premierul nu acționează în interesul cetățenilor britanici, a prorogat Parlamentul și um, amenință că va încălca legea pentru a pentru a duce mai departe Brexitul. El acționează împotriva poporului și trebuie să-l înfrângem. Mulțumesc. Are acum cuvântul. Domnul Howard. Da, nimeni nu-și uh, planificase acest lucru, să fim în situația de a fi confruntați cu supraviețuirea în uh, locul celor mai bune acorduri de liber schimb din uh, istorie. Acum ne confruntăm cu posibilitatea de a avea un Brexit fără niciun acord și ne confruntăm cu, o, cu realitatea unor vecini puternici care ne dictează pe lângă uh, dictatul uh, realității uh, piețelor. Drepturile, libertățile tuturor cetățenilor britanici vor fi diminuate. Aceasta a fost, aceasta este realitatea Brexitului și mă întreb ce anume am câștigat și Regatul Unit în afara Uniunii Europene va descoperi destul de repede că suveranitatea uh, națională într-o lume modernă este destul de limitată. Cred că um, trebuie să puneți din nou în fața electoratului britanic uh, promisiunile false pe care le-ați făcut și să îi lăsați pe cetățenii britanici să ia o decizie când vine vorba de Brexit. Mulțumesc, domnul Hiver, un minut. Aș dori să vă liniștesc pe toți că Nigel Farage vorbește în numele majorității pro-Brexit din țara mea, iar cât privește această rezoluție, vai de capul meu, un eveniment regretabil numit dumneavoastră Brexitul. Poate pentru aceia dintre dumneavoastră care văd uh, uh, Uniunea Europeană ca pe o vacă bună de mulți. Noi rămânem de, uh, verticali și rămânem convinși că reprezentăm în continuare majoritatea. Cât privește caracterul echilibrat și echitabil al acestui text, partidul Brexit a arătat foarte clar de ce este greșit să rămânem în Uniunea Europeană și asta vom face acum. Vom, ne vom retrage. Țara mea susține, eh, țara, în țara mea ne bucurăm de din ce în ce mai mult sprijin pentru o părăsire a Uniunii Europene fără un acord. Mulțumesc! Thank you. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei În primul rând vreau să mulțumesc acestei instituții democratice minunate pentru sprijinul pe care îl acordă Marii Britanii și pentru răbdarea de care ați dat dovadă în ceea ce privește prelungirea articolului 50. Un Brexit fără acord ar fi un scenariu îngrozitor pentru mulți cetățeni britanici europeni, iar cei vulnerabili sunt în situația cea mai de risc cum ar fi cei care trăiesc în Marea Britanie și depind de, de medicamente importate din Uniunea Europeană. Foarte mulți, pentru foarte mulți oameni, sănătatea lor depinde de importul lin a uh, acestor medicamente care trebuie um, uh, ținute la rece și care expiră foarte repede. Nimeni nu poate să asigure că aceste medicamente vor uh, putea să ajungă în Marea Britanie în cazul unui Brexit. Faptul că un guvern se, gând, se gândește să facă ceva ce ar pune acest cetățeni vulnerabil într-o situa- situație de risc este uh, uluitor. Iar nevoia de a preîntâmpina acest risc a făcut pe cei din uh, Parlamentul Britanic și pe cei din Parlamentul European să se opună unui Brexit fără acord. Nu există niciun mandat pentru un Brexit fără un acord și nimeni nu a votat pentru a rămâne fără medicamente ei și vecinilor, iar riscurile mm. unui Brexit fără acord sunt reale. Iar pe termen lung, orice Brexit uh, uh, dăunează cetățenilor uh, britanici. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Dobni. În primul rând, Aș dori să văd, că m-am bucurat să văd că mulți dintre eurodeputații britanici au participat la votul dinainte. Această dezbat, dezbatere la care am asistat a fost o ocazie de a prezenta tot felul de, min- de minciuni și când vine vorba de afirmația că în Regatul Unit uh, există o dictatură, e bine, o dictatură niciodată nu um, există posibilitatea organizării unor alegeri generale și nu au fost acceptate aceste, această alegere generală pentru că Jeremy Corbyn a înțeles că va pierde foarte mult în nordul Angliei pentru că a pierdut uh, sprijinul uh, lucrătorilor. În circumscripția mea electorală, 70% din uh, oameni au votat pentru a părăsi Uniunea Europeană. Acest Parlament nu reprezintă cetățenii britanici și nu o să poată împiedica 17,4 de alegători britanici să spună au fi în Europei. Mulțumesc, domnul Palmer, un minut. Thank you. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Am să spun lucrurilor pe nume, pentru că formularea textului acestei rezoluții În ceea ce privește problema drepturilor cetățenilor, asta, formularea nu este doar un motiv de îngrijorare, ci, din potrivă, ci este chiar o, un motiv de uh, Uh, durere și de rușine pentru țara mea, o țară pe care o iubesc, pe care o iubesc și cetățenii europeni ce și-au uh, făcut case acolo, au deschis afaceri și plătesc impozite de zeci de ani în Regatul Unit. Oamenii aceștia merită mai mult decât uh, genul acesta de plan haotic. Așadar, mesajul meu pentru cetățenii europeni din Regatul Unit, pe care am onoarea să-i reprezint, și, în general, în statele mem- din, pentru cei din statele membre de aici. Țara mea este mai bună decât asta, iar cetățenii merită mai mult. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola... Mulțumesc. Și acum, domnul Brophy, un minut, vă rog. Thank you, Chair. I voted in favor of... Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție, dar uh, nu-mi doresc Brexitul ca um, Uh, am lucrat în domeniul sănătății 20 de ani și vreau să vă spun că unul dintre cele mai importante elemente din această rezoluție este uh, reprezintă drepturile cetățenilor europeni și britanici și, și a lucrătorilor, iar uh, um, dreptul de a lucra la sistemul de sănătate britanic este amenințat aici. 11% din angajații sistemului de sănătate britanic proveneau din alte state ale Uniunii Europene. Uh, și uh, această și uh, personalul a fost redus cu 5,5, s-a redus cu 5,5% din cauza situației de nesiguranță, mai ales în ceea ce privește uh, drepturile sociale și situația acestora în cazul unui Brexit fără acord. Această rezoluție este binevenită fiindcă va oferi um, asigurări lucrătorilor uh, din Uniunea Europeană care lucrează în Marea Britanie, cum că drepturile lor uh, vor rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Banting, un minut. Floor. Hello, is that working? Yeah. Parliament. Dragi colegi, cred că a fost uh, cel mai dificil uh, vot pe care l-am dat vreodată în viața mea și Salut din inimă angajamentul Parlamentului de a permite extinderea articolului 50, însă orice acord de retragere uh, trebuie să fie uh, votat de um, cetățenii britanici. Și dacă am organiza acum un referendum, eu cred că am câștiga, am pune capăt Brexitului. De ce? Pentru că de această dată tinerii vor ieși la vot. Tinerii din Marea Britanie sunt uh, mânioși, cred că um, Um, două trăimi dintre cei care nu au putut să uh, voteze cu ocazia referendului din anul 2016 um, afirmă că acum ar participa la referendum și ar vota împotriva Brexitului. Tocmai de aceea aș dori să lansez un apel pentru a sprijini orice șansă de a prelungi Brexitul, astfel încât tinerii britanici să aibă ocazia să-și decidă propriul viitor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Benian, un minut. Mulțumesc. Aș vrea să exp- explic de ce am votat pentru o rezoluție care vine în sprijinul Bre Brexitului, un acord care a fost negociat între Regatul Unit și Uniunea Europeană, dar care s-a blocat în Parlamentul Regatului Unit. Această rezoluție menține posibilitatea ca Regatul Unit să-și revizuiască poziția printr-un vot popular sau printr-o schimbare de guvern printr-o susținere a prelungirii articolului 50 pentru Regatul Unit, uh, îi permitem să mai, să se mai gândească la poziția sa. Brexit ar fi o tragedie pentru agricultura britanică și agricultori. 70% uh, din uh, exporturile noastre de carne de miel sunt către regatul, când sunt către Uniunea Europeană. Același lucru este valabil și pentru alte produse alimentare, pentru carnea de vită și pentru cereale. Deci nu este în interesul uh, cetățenilor pe care îi reprezint să uh, continue Brexit. Din potrivă, trebuie să ne asigurăm că vom continua să rămânem membri ai Uniunii Europene. Mulțumesc. Și acum, domnul Davis, un minut, vă rog. President, I... Domnule președinte, nu vreau, un, nu vreau un Brexit gestionat, ci un Brexit oprit. În uh, acest Parlament noi sprijinim valorile europene pe care eu le consider și uh, valori britanice, liberale. Noi sprijinim o economie pentru toată lumea noi sprijinim măsuri de mediu înconjurător care să protejeze pe toată lumea. Nu vreau ca țara mea să fie data afară din uh, sălile unde se iau decizii privind continentul european. Nu vreau ca țara mea să fugă de problemele cu care se confruntă continentul european. Vreau să fim uh, în centrul Uniunii uh, Europei. Vreau să fim, să fim lideri, nu să părăsim Uniunea Europeană. Eu am un mesaj simplu, să se ducă naibii Brexitul. Mulțumesc! Are acum... Adesso... Are acum cuvântul domnul Agius Saliba, un minut. As the Brexit deadline low... Um momentul în care se apropie tot mai mult data limită pentru înfăptuirea Brexitului, Uh, cred că realitatea începe să fie înțeleasă de tot mai multă lume. Lipsa unui acord ar duce la o catastrofă care ar trebui să fie evitată. Din păcate, incertitudinile și instabilitatea politică sunt în creștere. Prioritatea absolută pentru noi trebuie să fie um, garantarea, respectarea drepturilor uh, cetățenilor europeni care trăiesc în uh, Regatul Unit și uh, a cetățenilor britanici care au reședință în Uniunea Europeană. Un Brexit dur ar avea consecințe profund negative asupra economiei Regatului Unit și Europei. Prioritatea, o altă prioritate pentru noi ar trebui să fie protejarea lucrătorilor pentru ca costurile pentru acestea să fie reduse la, mi- la minim posibil. Și în fine, uh, nu trebuie să uităm consecințele profund negative a uh, unui Brexit dur uh, pentru frontiera dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Tocmai de aceea trebuie să purtăm un dialog constructiv care să ne permită să ajungem la evitarea acestui uh, scenariu și acest lucru trebuie să aibă prioritate față de uh, politicile de partid. Mulțumesc, uh, domnul Damija, un minut. Thank you. Um, Mulțumesc. În calitate de om de afaceri, eu nu pot înțelege de ce orice întreprinzător și-ar dori să renunțe la o piață de peste 500 de milioane de oameni pentru una de 65 de milioane de oameni. În calitate de uh, fondator al ebookers.com.com, Uh, am uh, uh, constatat că am putut să ne dezvoltăm foarte mult pentru că am avut o piață foarte mare. Vorbim acum de o piață de 60 și ceva de milioane de oameni doar în Regatul Unit. Nu ne-am putea continua desfășurarea afacerii. Deci, ce își doresc să facă antrepren- antreprenorii atunci când vom părăsi uh, Regatul Unit? Să-și deschidă filiale în Amsterdam sau în Paris sau în alte părți și să uh, externalizeze locurile de muncă? Gândiți-vă dumneavoastră care e alegerea cea mai bună. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Voiden pentru un minut. Doamna Voiden. Domnul Patton nu înțelege că 62% din uh, alegători nu înseamnă 62% din populație. Încă o dată minciuni. Așa cum am constatat uh, la scandalul Windrush, guvernul nostru știe cum să dezbine familiile și exact asta vor face și acum. Europa este o familie a națiunilor, a popoarelor și uh, când li se permite to- uh, um, conservatorilor să ne smulgă din această familie, asta nu va face decât rău uh, Marii Britanii și prietenilor și uh, rudelor noastre europene. Așa cum, uh, uh, așa cum conservatorii vor să distrugă familia națiunilor, așa se va întâmpla și cu Marea Britanie. Eu m-am uh, născut în Anglia și am crescut în Scoția. Eu mă consider Um, fata a doi părinți britanici și europeni, iar acum Uh, Farage și la cheii săi vor pune capăt, vor sabota acest proces. I-a fost sabotați uh, cei din Irlanda de Nord și s-au călcat în picioare drepturile scoținilor și vreau să îi uh, anunț că britanicii de multe ori au încercat să încalce drepturile Scoției, iar uh, s-ar putea acum să apară o generație de William Wallace dacă îi se permite lui Johnson să meargă mai departe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Ritchie. Un minut. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru, ace- pentru această rezoluție. În uh, data de 2 decembrie, acordul de la uh, Belfast, ultimul uh, acord uh, care garantează pacea, a fost semnat în Belfast. Este un uh, tratat garantat de Uniunea Europeană. Sâmbătă este Ziua Internațională a Păcii și mă tem că această pace va fi amenințată uh, dacă um, vom uh, da, da ascultare unui om care niciodată nu este prezent aici, lui Nigel Farage, un om căruia nu-i pasă de nimic. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kelly. Un, un minut, nu, îmi cer scuze. Are cuvântul domnul Polceac, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să comentez pe marginea votului care a avut loc. Desigur, respect uh, votul uh, și alegerea poporului britanic la referendumul pentru Brexit, însă rezoluția aceasta ne-ar permite o amânare a termenului pentru Brexit. În același timp, trebuie respectată decizia și a Curții Europene de Justiție, potrivit căreia articolul 50, declanșarea sa, poate fi revocată uh, unilateral. Pentru mine este important să apărăm drepturile cetățenilor Uniunii Europene care locuiesc în Regatul Unit și în același timp vrem să subliniem și importanța coabitării pașnice a cetățenilor din două țări de pe insula irlandeză. Pe de altă parte, aș vrea să reacționez și la cele spuse de colegii din partidul Brexit, care au primit aceste uh, funcții pe care le ocupă acum datorită sistemului Uniunii Europene, fără de care n-ar fi putut fi de față. Mulțumesc și acum, domnul Kelly, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. M-am uh, bucurat că am putut să particip la dezbaterea din această dimineață cu privire la părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit. Mulți deputați uh, au, uh, și-au manifestat sprijinul pentru Marea Britanie și s-a explicat uh, sistemul uh, acordului de protecție și s-a vorbit despre acordul din Vinerea Mare și importanța protejării sale. Um, acest acord a fost votat cu o majoritate covârșitoare aici, trebuie să nu uităm acest lucru. și mă bucur că se dorește oferirea unei prelungiri Marii Britanii în cazul uh, în care premierul britanic ar dori o astfel de prelungire. Cred că e o zi mare pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Hannan. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Poate nu a fost intenția lor, dar Cred că colegii noștri au făcut ca un uh, Brexit în lipsa unui acord să vină mai, uh, mai probabil, pentru că Regatul Unit a acceptat să făcuse diferite concesii Uniunii Europene, un mecanism de arbitraj, uh, o sumă de plată de 39 de miliarde de euro și așa mai departe, însă Singurul lucru pe care nu l-ar fi acceptat ar fi fost înlocuirea unei situații de actuale cu uh, una imposibilă prin prezența acestei plase de siguranță care să acopere uh, Irlanda de, Republica Irlanda de Nord. Trebuie să recunosc această idee că ne confruntăm cu o criză legată de uh, Brexit. Mi se pare ridicolă pentru că Brexitul încă nu a avut loc. Um, ne confruntăm poate cu o criză cauzată de refuzul um, parlamentarilor din opoziție de a, uh, de a putea fi organizată o alegere și sper că până la urmă nu vom delegi- lua legitimitatea tuturor instituțiilor noastre democratice. Mulțumesc, doamna Tomț, un minut. mi da Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Regret faptul că s-a ajuns la Brexit pentru că uh, nimeni nu va avea de, de câștigat toată lumea ar trebui să depună eforturi pentru a limita uh, daunele înregistrate. O prelungire poate fi acordată doar dacă este motivată, dacă vor fi organizate alegeri anticipate sau dacă va fi organizat un referendum sau dacă britanicii au nevoie de timp uh, ulterior pentru ratificarea unui acord de, re, uh, de retragere din Uniunea Europeană. În această perioadă trebuie să depunem toate eforturile necesare pentru a ne proteja uh, proprii cetățeni. În Regatul Unit se încearcă să se dea vina pe Uniunea Europeană. Dacă se va ajunge la un Brexit în lipsa unui acord, um, britanicii vor fi cei care vor trebui să răspundă în fața propriilor cetățeni. Mulțumesc, doamna von Viză, un minut. Domnule președinte, atunci când m-am mutat din Germania în Regatul Unit, acum peste 20 de ani, am venit într-o, într-un Regat Unit uh, internațional care m-a primit cu brațele deschise. Calitatea de membru uh, în Uniunea Europeană, al, Uni al Uniunii Europene a Regatului Unit, mi-a permis să locuiesc, să trăiesc în viața, în, în țara în care, uh, pe care o iubesc. Astăzi însă Cetățenii acesteia se confruntă cu un climat de teamă și incertitudine. Boris Johnson ne-a spus că nu vom fi dezavantajați de Brexit, dar și-a încălcat și această promisiune ca și atâtea altele. Programul pentru Brexit uh, are o mulțime de probleme și îi lasă în urmă mai ales pe uh, cei mai vulnerabili, care nu își pot dovedi eligibilitatea pentru a face parte din program. Avem nevoie de un sistem în care oamenii să se înregistreze doar și nu în care să vină să prezinte zeci și zeci de documente, unele dintre ele vechi de zeci de ani. Alminteri, vom, ne vom pomeni cu un scandal pe scară largă. Acesta e motivul pentru care am votat în favoarea acestei rezoluții, dar vreau să fie clar că singura modalitate de a garanta drepturile cetățenilor în Regatul Unit este să punem capăt Brexit. Mulțumesc! Mulțumesc! Și cu acestea dezbaterea noastră ia sfârșit. Astăzi s-au, uh, s-a apărut dezbaterea din acest for aproape o dezbatere din House of Commons din Regatul Unit, datorită naționalității majorității vorbitorilor. Ne oprim aici și reluăm lucrările la orele 15. Mulțumesc!